el señor presidente. Buenas tardes, colegas. Bună seara, dragi colegi, dragi prieteni. Haideți să deschidem sesiunea. S-a distribuit procesul verbal al reuniunii de ieri. V-aș întreba dacă aveți observații de făcut în legătură cu acest proces verbal. Nu. Deci considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Ordinea de zi ne arată că trebuie să discutăm în declarația înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, doamnă vicepreședinte al Comisiei, doamna Ashton. în legătură cu seismul recent care s-a produs în Haiti. În egală măsură, îl vom asculta și pe domnul comisar de Hucht. Pentru început însă are cuvântul doamna Catherine Ashton. Îi urez uh, bun venit și mă gândesc că vom uh, beneficia de o colaborare extraordinară, așa încât uh, doresc să-i urez mult succes în uh, cadrul mandatului. Vă mulțumesc foarte mult pentru vorbele extrem de frumoase. Distinși europarlamentari, am solicitat această dezbatere tocmai pentru a putea să vă prezint ultimele informații în legătură cu situația din Haiti ca urmare a seismului care a avut loc în data de 12 ianuarie.